la ora 12 și acum ajungem la următorul punct de până de zi. Avem o dezbatere comună, Ordinul European de Anchetă, Mandatul European de Arestare. E vorba de rapoartele Nuno Melo și Sara Latford și acum aș dori în primul rând să dau cuvântul raportorilor. Începem cu domnul Melo. Eh, domnule președinte. Dragi colegi, adoptarea acestei directive nu va fi o veste bună pentru criminali, pentru că vom de, dispune de un nou instrument pentru anchetele penale. Acordul Schengen a fost fundamental pentru în construcția europeană, libera circulație a persoanelor, bunurilor și capitalelor permit comiterea crimelor mult mai ușor, din păcate. Această directivă va permite să se luptăm mult mai eficient împotriva criminalității transfrontaliere pentru a se face față acestei evoluții, să lupte împotriva traficului de droguri, uh, traficului de ființe umane, uh, toate tipurile de criminalitate transfrontalieră. voi da două exemple din Portugalia și Regatul Unit, care vor putea beneficia de pe urma acestei directive pentru a putea lupta mai bine împotriva unor probleme administrative. Această directivă pune accentul pe articolul 6 din uh, Tratatul Uniunii Europene Ordinul European de Anchetă va fi emis de o autoritate emitentă și va fi transmis autorității executante uh, și uh, se va realiza o transmitere de dovezi respectându-se principiul asistenței reciproce, recunoașterii reciproce. Colectarea de dovezi, uh, de ADN sau anchetarea unor conturi bancare vor fi realizate în țara de execuție, de autoritatea executantă, din motivele menționate în directivă. În plus, și dreptul la apărare legitimă va fi aplicat, un drept important într-un stat de drept, acesta va fi respectat, persoanele interogate se vor, vor beneficia de aceste drepturi, va avea drept la apel. Deci, toate aceste simplificări administrative, reducerea birocrației, vor avea efecte pozitive. Se va consolida principiul recunoașterii reciproce. Se va coopera mai bine între organele de anchetă am reușit să ajungem la un consens în Parlamentul European în urma unor negocieri de durată și foarte complexe, dar am reușit să obținem un rezultat de care mă bucur foarte mult. De aceea, domnule președinte, în observațiile mele introductive, aș dori să mulțumesc foarte mult președinților daneză, irlandeză, cipriotă, slovenă și greacă. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, fără excepție, lui Joseph Eisenhofer din partea socialiștilor, Sarah Latford pentru ALDE și uh, raportorul din umbră de la Verzi și ECR, domnului Kirchhoff, domnului De Jong și tuturor celor care ne-au ajutat la serviciul juridic. Mulțumesc! Un, Frau Latford. Mulțumim, urmează doamna uh, Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Adoptarea raportului meu pe marginea mandatului european de arestare va contribui major la spațiul european de justiție. Vreau să le mulțumesc, la fel ca și antevorbitorul meu, raportorilor din umbră care m-au ajutat enorm și care au uh, reușit să genereze consensul în ceea ce privește modificările care trebuie să fie aduse mandatului european de arestare. Toate grupurile politice sprijină acest raport și lucrul acesta este foarte important. De asemenea, unitatea pentru uh, valoare adăugată a Parlamentului European ne-a ajutat enorm prin rapoartele create. Mandatul european de arestare este un instrument esențial în uh, combaterea crimelor și infracțiunilor transfrontaliere. Întotdeauna am sprijinit acest uh, instrument. În fiecare an, uh, infractorii sunt predați Uh, statelor membre de origine într-o manieră rapidă, mult mai rapidă decât cea permisă de ceea ce permitea procedura de extradare. Cred că mandatul acesta european de arestare este într-adevăr esențial, este un instrument cât se poate de puternic, dar poate că nu la fel de puternic pe cât ne-am dori. Uh, nu este la fel de puternic pe cât ne-am dorit, pentru că vocea Parlamentului European nu a fost ascultată în momentul în care ar, ar fi trebuit să fie ascultată. Și tocmai de aceea, iată, avem acum ocazia de a îmbunătăți uh, funcționarea mandatului european de arestare și toate recomandările noastre sunt cât se poate de logice. Nu criticăm doar de dragul de a critica, nici pe departe. Uh, a existat uh, o serie de acțiuni uh, necoordonate care nu ajută pe nimeni în trecut, uh, au existat în trecut. Iar această lipsă de coordonare, bineînțeles, nu face decât să impedimenteze activitățile autorităților, activitățile autorităților, îmi cer scuze. Și tocmai de aceea îmbunătățirea acestui instrument este necesară. Noi, în raportul nostru, cerem Comisiei să vină cu soluții legislative, asta într-un an de zile, soluții legislative care să fie pe măsura solicităților noastre. Eu, de voi fi realesă, realeasă, voi cere Comisiei Europene să se achite de acest angajament. E bine că avem această dezbatere comună uh, privind mandatul european de arestare și Ordinul European de Anchetă. De, de ce? Pentru că cele două instrumente merg practic mână în mână și, care, a, și asta Asta deoarece ambele instrumente se bazează pe proporționalitate și de asemenea se bazează pe acea clauză privind uh, protecția drepturilor fundamentale. Eu consider că aceste principii trebuie să fie ancorate în ambele instrumente. E important de asemenea să fie prevăzute măsuri sau mecanisme de schimb de informații între diferitele autorități, asta pentru a ne asigura că Ordinul European de Anchetă nu este folosit în uh, scopuri uh, uh, minore și că nu va sta la baza unor mandate europeane, europene de, de arestare care nu și-au sensul. De asemenea, noi în raportul nostru cerem ca Ordinul European de Anchetă să fie creat în așa fel încât să scadă presiunea deja existentă asupra mandatului european de arestare și să permită acestuia din umbră să funcționeze așa cum ar trebui să funcționeze. Cam atât din partea mea pentru momentul de față. Sper un răspuns pozitiv din partea vicepreședintei Reding. Vă mulțumim foarte mult. Doamnă vicepreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. În primul rând, în ce privește raportul Melo. Comisia ia act de acordul dintre Parlament și Consiliu pe baza acestei inițiative statelor membre care introduce acest uh, ordin european de anchete în domeniul uh, penal. Această directivă poate fi un instrument foarte bun pentru a combate infracționalitatea transfrontalieră și pentru a-i Uh, aduce în fața justiției pe, um, uh, uh, pe, pe infractorii suspectați dacă e bine folosit. Această directivă înlocuiește Convenția Europeană cu privire la asistența juridică reciprocă și cadrul, decizia cadru cu privire la mandatul european de arestare, o, care a fost adoptat de către Consiliu în 2008 și implementat doar în două state membre. Comisia speră ca de această dată că lucrurile vor fi diferite. Comisia se așteaptă ca statele membre să pună în aplicare directiva în mod corect și la timp, astfel încât această directivă să nu fie dată uitării, uh, așa cum s-a întâmplat cu uh, mandatul european de arestare. Recent, uh, Comisia a publicat un raport cu privire la punerea în aplicare a trei decizii cadru în acest domeniu al detenției. Aceste trei legi europene se axează pe recunoașterea uh, reciprocă a sentințelor, supravegherea, um, ordinele de supraveghere în, um, înainte de judecare și uh, au ca scop uh, sporirea încrederii uh, reciproce între autoritățile judiciare în Europa, uh, care e foarte importantă pentru ca spațiul european al justiției să funcționeze. În pofida uh, faptului că pentru mai bine de jumătate din state membre, uh, data de punere în aplicare acestei decizii uh, a trecut, a expirat, uh, ele nu au transpus această deci-, decizie în legislația națională. Deci, în conformitate cu articolul 3, spațiul european de justiție poate fi obținut doar dacă statele membre pun în aplicare în mod corect instrumentele pe care uh, le-au convenit. Aș dori să mulțumesc raportorului, domnului Nuno Melo, și raportorilor din umbră pentru uh, o cooperare foarte bună. Comisia salută eforturile lor de a reechilibra acest instrument și mai ales implicarea lor pentru uh, ca uh, clauza privind dreptul omului să fie consolidată în acest instrument. A fost o atitudine foarte pozitivă care evidențiază încă o dată importanța pe care Parlamentul European a dobândit-o în procedura de codecizie. Iar în ceea ce privește raportul uh, Ladford, la o dezbatere recentă de la Parlamentul European și cu numeroase alte uh, ocazii, am apărat puternic dreptul cetățenilor europeni uh, privind libertatea de circulație în uh, Uniunea Europeană. Dar granițele deschise nu înseamnă neapărat că și infractorii sau criminalii pot uh, să scape justiției doar mutându-se, mutându în alt stat membru. Și de aceea avem acest mandat european de uh, arestare, care a intrat în vigoare în 2004. E un instrument foarte eficient pentru ca cei care sunt suspectați sau uh, inculpați să fie transferați uh, sau deferiți justiției din alt stat membru. Astfel încât atât uh, infractorii condamnați cât și persoanele suspectate nu Uh, uh, nu, se pierd în acest spațiu european de justiție. Avem foarte multe exemple, traficanți de droguri, uh, cei care fac pornografie infantilă și așa mai departe, au fost trimiși în Regatul Unit din Spania și aceasta într-un timp record, care ar fi fost imposibil înainte de adoptarea acestui mandat european de anchetă. La fel, Datorită acestui mandat european de anchetă, mulți uh, teroriști suspectați sunt trași la, la uh, răspundere în jurisdicția în care au uh, săvârșit uh, infracțiunile. E vorba de un instrument de justiție de succes, ceea ce nu înseamnă că e perfect și că nu e loc și de mai bine. Comisia a spus acest lucru, în mod repetat, vă reamintesc, raportul de implementare din 2011 în care Comisia a subliniat că întotdeauna se poate mai bine, de exemplu, pentru a evita uh, folosirea mandatului european de arestare pentru infracțiuni care nu sunt foarte grave și Uh, pentru a ne asigura și că drepturile omului sunt respectate. Aș dori să mulțumesc raportoarei noastre, doamnei Vladfor și Comisiei Libe pentru tot ce au făcut și pentru experiența pe care a uh, folosit-o pentru întocmirea acestui raport. Vom examina cu mare atenție uh, chestiunile care apar în raport și care se vor integra în efortul nostru permanent pentru a îmbunătăți acest sistem al mandatului european de arestare eram deja pe cale să uh, abordăm o serie din chestiunile evidențiate în raport. exemplu, în ceea ce privește uh, drepturile fundamentale, Comisia a depus, or, uh, a depus eforturi pentru a consolida drepturile uh, inculpaților. Dreptul la traducere sau interpretare, de exemplu, care figurează în directivă, dreptul la informare în legătură cu drepturile sau dreptul uh, privind accesul la un judecător sunt un set de norme minime uh, aplicate în întreaga Uniune Europeană, dar regret faptul că anumite state membre nu doresc să uh, aplice acest set de uh, drepturi minime Uh, pentru că aceste uh, drepturi reprezintă un, uh, o contrapartidă la mandatul european de arestare. De exemplu, persoana care face obiectul unui mandat european de arestare va avea un avocat atât în statul de executare cât și în statul care emite acest mandat. Și deci dacă nu aplici regulile, atunci bineînțeles că uh, cei care fac obiectul unui mandat european de arestare nu uh, beneficiază de aceste drepturi și de aceea regret faptul că anumite state membre nu doresc să participe la uh, punerea în aplicare acestor drepturi fundamentale. Parlamentul European a fost o forță, un vector și un partener foarte important în uh, adoptarea acestor directive cu privire la drepturile procedurale. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru tot ce a făcut. Aș dori și să salut Uh, uh, lansarea uh, activității Parlamentului European cu privire la propunerea Comisiei cu privire la asistență juridică, drepturi procedurale pentru copii și pentru suspecții vulnerabili care de asemenea ne vor uh, ajuta să finalizăm această foaie de parcurs cu privire la drepturi uh, procedurale și care va fi și un um, element în plus pe lângă mandatul european de arestare. Aș dori ca aceste instrumente să fie în vigoare și să fie aplicate de toate statele membre pentru a acoperi orice lacune care au rămas în uh, acest drept la un proces echitabil din întreaga Uniune Europeană. Stimați eurodeputați, în raportul dumneavoastră, Uh, mandatul european de arestare este pus într-un context mai vast al uh, instrumentelor de recunoaștere reciprocă. Așa se întâmplă și cu decizia cadru cu privire la, uh, la recunoașterea reciprocă a, um, sancți- a, a sentințelor și așa cum am spus la început, Comisia a adoptat un raport de punere în aplicare în care am observat că aceste decizii nu sunt pe deplin aplicate în toate statele membre Uh, deci, Comisia consideră că decizia de a redeschide mandatul european de arestare ar fi prematură, pentru că, în ciuda apelurilor repetate ale Comisiei către statele membre, mandatul de arestare nu a fost pus în aplicare pe deplin la fel ca și instrumentul uh, suplimentar de recunoaștere reciprocă. După ce Comisia va avea uh, competențe pentru a acționa uh, în ce privește punerea în aplicare acestui instrument, uh, respectiv din decembrie anul curent uh, încolo. Ne vom ocupa de implementare pentru instrumente precum mandatul european de arestare, care vor reduce arestul preventiv în cazuri legate de mandatul european de arestare raportul dumneavoastră solicitați și finanțare pentru, uh, pentru rețelele care se ocupă de mandatul european de arestare. Da, e uh, o propunere binevenită. Vom continua să uh, depunem astfel de eforturi. De asemenea, raportul pune accentul pe da, importanța datelor fiabile. Și în acest uh, scop, Comisia împreună cu statele membre a convenit un nou uh, chestionar uh, care culege date cu privire la mandatul european de arestare. Stimați eurodeputați, aș dori să vă asigur că uh, contribuția dumneavoastră își va, uh, va, va fi inclusă în uh, dezbaterea cu privire la mandatul european de arestare. Mulțumim, doamnă vicepreședinte. Acum dăm cuvântul următorului vorbitor, domnul Carlos Coelho. Mulțumesc, Domnule președinte, domnule vicepreședinte Reding, dragi colegi, iau cuvântul în numele PP-ului și în numele Kingei Palci, care nu a putut veni la Strasbourg. Nu putem apăra democrația, nu putem defini drepturile și nu putem să asigurăm credibilitatea justiției dacă justiția nu este independentă, eficientă, imparțială, justă, o justiție care să funcționeze în termene rezonabile. Ordinul European de Anchetă și Mandatul European de Arestare sunt instrumente fundamentale. Lupta eficace împotriva infracționalității transfrontaliere are nevoie de instrumente care să permită să nu permită um, celor care doresc să fugă de justiție să reușească să o facă. Mandatul european de arestare a facilitat procedurile penale în Uniunea Europeană. Recunoaștem că s-au adresat și multe critici. Ne confruntăm cu foarte multe provocări din cauza naturii incomplete și dezechilibrate a spațiului european al justiției. Lacunele în legislație au avut un efect asupra practicilor din statele membre care au fost incoerente în ceea ce privește protecția împotriva încălcării drepturilor fundamentale, care au pus sub semnul întrebării încrederea reciprocă. De exemplu, nerespectarea drepturilor fundamentale, verificarea identității persoanelor și probleme legate de aplicarea directivei europene. Sprijin propunerea dumneavoastră de a se adopta norme minime standarde minime și propun să existe o măsură transversală care să permită definirea um, elementelor tuturor măsurilor de recunoaștere reciprocă în justiție în Uniunea Europeană. Doamnă Latford, sunteți exemplară sunteți deputată care s-a luptat întotdeauna pentru apărarea drepturilor fundamentale. Țara dumneavoastră nu a aplicat Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale însă și eu vă felicit pe dumneavoastră pentru acțiunea dumneavoastră și doresc să-l felicit și pe domnul Nenon care a produs un raport excelent. Am obținut un acord în prima lectură și încă de la început dosarul a fost unul foarte complex. Ordinul European de Anchetă creează un cadru orizontal pentru toate anchetele pentru obținerea um, dovezilor, probelor. Trebuie să fie completat de un pachet de protecție drepturilor individuale și, bineînțeles, trebuie să se țină cont de principiul proporționalității. Acest nou instrument transfrontalier se bazează pe recunoașterea reciprocă și um, va trebui să înlocuiască modul actual de încadrare a colectării de probe, care nu este satisfăcător în momentul de față. Anumite state membre, așa cum a spus doamna Reding, au aplicat nu au aplicat încă directivele. Sper că situația se va schimba și sper că statele membre vor aplica mai bine legislația europeană. Mulțumesc! Urmează doamna Sipăl. Mulțumesc! Mandatul uh, european de arestare ar trebui să permită predarea rapidă a infractorilor dintr-un stat într-altul. Toate bune și frumoase. Însă, din păcate, uh, au tot existat și există în continuare probleme în aplicarea acestui instrument. Spre exemplu, o mamă de 23 de ani a fost amenințată cu o încarcerare de 10 luni uh, ca urmare a faptului că la vârsta de 17 ani fusese prinsă deținând asupra ei o cantitate minimă de uh, amfetamine. Uh, doamna era cetățean polonez. S-a mutat în uh, Regatul Unit a devenit uh, mamă, dar pentru că nu a anunțat autoritățile uh, de trecutul ei, uh, s-a, înde- s-a emis pe numele ei un mandat european de arestare. Urma să fie trimisă acasă, extradată pur și simplu, trimisă în Polonia pentru a-și ispăși pedepsa. Iată, acesta este un exemplu clar al felului în care mandatul european de arestare poate genera probleme încrederea în principiul statului de drept are uh, la bază atât aducerea în fața instanțelor a vinovaților, cât și respectarea drepturilor procedurale. Și tocmai de aceea noi cerem Comisiei Europene să prezinte un program de reformă a mandatului european de arestare în decursul unui an. În fiecare caz, individual, Trebuie să se țină cont de gravitatea infracțiunii și, de asemenea, de eventualele alternative înainte de emiterea unui mandat european de arestare. Dacă un stat uh, membru consideră că mandatul european de arestare încalcă drepturile fundamentale în Uniunea Europeană, el trebuie să aibă dreptul de a se opune aplicării acestui mandat, respectiv predării Avem nevoie de mai bune definiții ale infracțiunilor și, de asemenea, dreptul la o procedură echitabilă trebuie să fie garantat. Avem nevoie de standarde minime precum, la nivel european, precum uh, dreptul de informare asupra drepturilor sau dreptul la traducere și interpretare. Toate acestea trebuie să fie incluse în mandatul european de arestare. Dar cu toate acestea, greșelile pot apărea. Și tocmai de aceea avem nevoie de reguli cât se poate declare care să guverneze deciziile și, de asemenea, asemenea, condițiile de încarcerare trebuie să fie evaluate. Socialiștii și democrații nu pun sub semnul întrebării importanța mandatului european de arestare, dar acesta nu mai poate fi folosit ca în trecut. Și tocmai de aceea sprijinim întru totul raportul doamnei Latford. Comisia trebuie să prezinte o propunere legislativă care să rezolve toate problemele existente. Și încă ceva, statele membre trebuie de asemenea să se asigure că respectă drepturile fundamentale și în materie de drept penal. Vă mulțumesc! Mulțumim. Urmează doamna Sargentini voorzitter de groenen steunen het voorstel van een. mulțumesc. verzii susțin această propunere de decizie privind ordinul european de anchetă care ar putea fi folosit când uh, cineva este căutat pentru uh, interogatoriu. Pentru că atunci când uh, Uh, avem de face cu un caz penal, uh, o astfel de posibilitate este foarte importantă. Verzi, își doresc să se facă o excepție atunci când drepturile fundamentale nu sunt respectate. Tot ce ține de autoritatea de executare trebuie uh, luat în calcul. Posibilitatea de a nega o decizie de executare este o adevărată catastrofă. Anumiți uh, cetățeni au extradați în anumite state membre, și au fost uh, închiși în uh, împrejurări uh, de neacceptat. Am spus acest lucru de mai multe ori și Comisiei și Consiliului și mi s-a spus de fiecare dată că e vorba de pagube colaterale. Cum puteți spune așa ceva când e vorba de destinul unei femei sau al unui bărbat care e, sunt închiși în mod nedrept și care își mai pierd și locul de muncă? Când doamna comisar spune în intervenția sa că ar prefera ca aceste modificări să intervină mai târziu dovedește faptul că nu înțelege cât de gravă este situația. Mandatul european de uh, arestare există deja de 10 ani, fără însă a ține cont de uh, situația din, din închisorile din anumite state membre. Noi ne-am dorit ca statul de drept să funcționeze în mod eficient în mai multe țări, dar nu se întâmplă așa. Și deci încrederea reciprocă nu reprezintă uh, Uh, o temerie pentru cooperarea judiciară și penală. Încrederea e un lucru, dar controlul e și mai bun. Și sunt de acord cu ce spunea doamna Latford, respectiv că mandatul european de arestare trebuie să fie revizuit și să fie actualizat Uh, sigur că nu uh, trebuie să, fii, uh, să faci obiectul unui mandat european de arestare dacă furi un CD într-o bibliotecă sau dacă culegi maci pe marginea drumului. Nu putem tolera o astfel de situație. Are acum cuvântul domnul Cărcop. Domnule președinte, domnule comisar, Consider că mandatul uh, european de arestare ca și Ordinul European de Anchetă au valoare reală în lupta împotriva uh, criminalității grave, infracționalității transfrontaliere grave și fericit pe cei doi raportori. Țara mea a putut beneficia de pe urma mandatului european de arestare de multe ori. A permis astfel extrădarea persoanelor vinovate de trafic de droguri, uh, pedofilie și așa mai departe. Îmi aduc aminte că în trecut existau foarte multe uh, dificultăți administrative care obstrucționau justiția. Trăim într-o lume în care infracționalitatea funcționează, din păcate, și avem nevoie de metode moderne de cooperare internațională și de extradare. Uh, sunt la fel de uh, esențiale verificarea proporționalității uh, și tocmai proporționalitatea este la baza dezbaterii noastre. Nu trebuie să se permită unei persoane uh, să rămână în închisoare fără a fi judecată. Uh, nu trebuie să se permită unei persoane să fie reținute uh, foarte mult timp doar pentru uh, interogări. Nu să trebuie să se aplice mandatul european de arestare pentru delicte minore. Comisia Europeană, Parlamentul și Guvernele statelor membre trebuie să restaureze încrederea în acest instrument prin reforme. Eu și restul Parlamentului vom lupta pentru cele mai înalte standarde de protecție și pentru verificarea proporționalității. Infractorii nu trebuie să se ascundă nicăieri în Uniunea Europeană, dar un ingredient important al oricărei lupte împotriva criminalității este încrederea publicului în sistem. Mulțumesc! Mr. Vuljanic. Are cuvântul acum domnul Vuljanic. Hvala, Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc raportorilor pentru aceste rapoarte deosebit de bine argumentate și deosebit de echilibrate. Aceste instrumente sunt absolut esențiale dacă e să combatem crimele și infracțiunile transfrontaliere în Uniunea Europeană. Rapoartele arată care sunt hibele funcționării acestor instrumente. Există statistici clare care ne arată defectele. Statistici care acoperă o serie de ani între 2005 și 2009, spre exemplu, doar o cincime dintre mandatele europene de arestare au fost emise, au fost într-adevăr ex existente. Comisia își dă seama că aceste probleme de funcționare există, dar iată că nu își asumă responsabilitatea de a veni cu propunerile legislative pentru a elimina aceste probleme. Într-adevăr, legurile de punere în aplicare sunt oarecum vagi, uh, lasă multă marjă de manevră statelor membre. Însă, dacă vom îmbunătăți sistemul, cu siguranță și procentul de punere în aplicare va crește mult. Mulțumesc. Ascultăm tare multe despre drepturile fundamentale în uh, Parlamentul European. În Uniunea, în Regatul Unit, uh, drepturile fundamentale au fost respectate încă înainte de apariția Uniunii uh, Europene. aceste, toate garanțiile pe care le aveam în uh, Regatul Unit până în momentul de față au fost distruse odată cu apariția sistemelor și instrumentelor judiciare ale Uniunii Europene iar mandatul european de arestare este un exemplu clar în acest sens. Și acum mai avem și Ordinul European de Anchetă care permite autorităților străine să ceară autorităților uh, britanice să demareze anchete în numele acestora uh, și să le mai și plătească pe deasupra. Uh, Regatul uh, Unit uh, a ac acceptat să, uh, să aplice astfel de instrumente precum cel pe care îl discutăm uh, noi acum chiar dacă opt-out-ul este la ordinea zilei în Regatul Unit. Dar, de data aceasta, mandatul european de arestare este acceptat de către Regatul Unit. Există, toate aceste instrumente sunt complet inutile, pentru că oricum există acele sisteme de recunoaștere reciprocă care le permit autorităților să colaboreze. Aici vorbim, practic, despre armonizarea sistemelor noastre judiciare și nimic altceva. Dacă David Cameron este uh, serios când spune că uh, Regatul Unit trebuie să-și recâștige suveranitatea, are timp să o facă pe bune în momentul de față. Poate să opteze împotriva acestor măsuri, protejând astfel interesele cetățenilor europeni. Dar mă tem că conservatorii vor face ce fac întotdeauna, așa nume, își vor da cetățenii în gura lupului, adică îi vor lăsa în seama Uniunii Europene. Urmează acum doamna Corața Bild. Thank you, Chair. Madam... Mulțumesc, uh, președinte, doamnă comisar, Susțin de plin acest uh, ordin pentru ancheta europeană. Permite statelor membre să ceară altui stat membru să desfășoare activități de anchetă pentru a rezolva crime și infracțiuni grave, pentru a reuși să luptăm împotriva traficului de droguri, terorismului și contrafacerii, ciberterorismul uh, și așa mai departe. Avem nevoie să lucrăm împreună. Criminalitatea a devenit din ce în ce mai complicată, mai sofisticată și mai mobilă trebuie să dăm instrumente mai bune de aplicare a legii autorităților pentru a urmări pe criminali și pentru a dizolva rețelele criminale atunci când ele merg, circulă transfrontalier. Pentru asta este nevoie de recunoașterea acțiunilor altor state membre și eh, a ajuta statele unele pe celelalte pentru a desfășura anchete cu respectarea, bineînțeles, legislației naționale a fiecărui stat respectiv și statele membre să continue să aplice legea, codul penal. Astfel, regulile se simplifică. Va fi mai ușor pentru polițiști și pentru procurori să uh, acționeze în mod eficient. Introducerea celor termene limită clare uh, va accelera procesul de adunare de dovezi, atât de important pentru statul membru respectiv. Este important de asemenea să avem garanții clare pentru protecția drepturilor fundamentale ale suspecților și reguli foarte clare legate de căile de atac. Domnule președinte, sporirea cooperării între statele membre este foarte importantă pentru a lupta împotriva criminalității transfrontaliere. Ordinul de arest uh, european și cel de investigare europeană ne ajută să vedem ce putem să facem împreună pe plan european cu beneficii foarte clare pentru cetățenii noștri europeni. Acest ordin european de anchetă va spori siguranța și securitatea cetățenilor și, pe de altă parte, să respectă integritatea acestora. Este un pas înainte pentru un spațiu jai uh, așa cum se preconizează programul de la Stockholm. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc. Urmează Van der Olsen, 3 minute. Vă mulțumesc. Cu Ordinul European de Anchetă se va adopta un act legislativ important în ceea ce privește coordonarea activității polițienești. Este un punct important legat de obiectivele programului de la Stockholm. Este foarte important că această inițiativă vine din partea unor state membre, printre care se numără și Austria. Acest lucru arată încă o dată faptul că interesele naționale și interesele europene nu se contrazic. Iată de ce, în acest fel, putem atinge o plusvaloare în ceea ce privește siguranța. Astfel, prin intermediul acestui mandat, se va îmbunătăți investigarea și ancheta penală transfrontalieră și se vor elimina piedici cu care se confruntă la ora actuală autoritățile legislative. Acest ordin va permite crearea unor automatisme, lucru care va facilita anchetele transfrontaliere. Și cine ar putea să se opună? Iată de ce trebuie să apreciem la justa valoare acest instrument. De multe ori au fost piedici administrative cele care au îngreunat activitatea autorităților polițienești. Acest lucru nu poate fi în interesul cetățenilor. Aceștia au un drept la siguranța personală. În același timp, trebuie să conștientizăm că tocmai în ceea ce privește anchetele în domeniul penal, e vorba de un domeniu delicat, iar aici trebuie să urmărim cu mare atenție ca drepturile suspecțiilor să fie respectate. Protecția drepturilor fundamentale și ancorarea acestora în textele fundamentale legislative este de o însemnătate majoră și mă bucur foarte mult că în negocierile noastre cu Consiliu am reușit să introducem o clauză referitoare la drepturile fundamentale. Un uh, ordin de anchetă poate fi emis doar atunci când drepturile fundamentale nu sunt restricționate în temeiul drepturilor consimțite în Cartea Europeană a Drepturilor Fundamentale. În plus, în temeiul articolelor 5 și 10 pot fi aplicate metode doar care sunt permise și de legislația națională din statele respective. Iată de ce ordinele de anchetă au fost uh, restricționate, li s-au introdus limite importante pentru a evita abuzuri. Prin limitele pe care le-am introdus ordinului de anchetă, am arătat noi, în calitate de Parlament European, că protecția drepturilor fundamentale și cooperarea uh, în domeniul juridic în Europa pot fi um, reconciliate. Aș dori să le mulțumesc colegilor Melo și raportorilor din umbră pentru cooperarea fructoasă. Mulțumesc. Urmează domnul Wojciechowski. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mandatul european de anchetă este un instrument juridic foarte important, care poate fi chiar mai important decât mandatul european de arestare, pentru că acoperă mult mai multe cazuri. Noi, în procedurile penale, trebuie să culegem dovezi din afara țării în care se derulează procedura. Se chestionează martori și se caută dovezi în străinătate. De aceea, forțele poliției vor folosi acest uh, instrument care este foarte important și care va face colaborarea între sistemele de justiție din uh, statele membre încă și mai strânsă. Trebuie să acordăm uh, mai multă atenție nivelului și calității sistemelor de justiție din statele membre. Statele membre și cetățenii se plâng adesea de modul în care se face justiție. Justiția trebuie să fie uh, de bază, cetățenii să poată conta pe ea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bonanini are un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest ordin de anchetă european și mandatul de arestare european sunt elemente cheie pentru un spațiu comun penal european. Raportul colegului Melo permite angajarea într-o luptă mai eficientă împotriva infracționalității pentru Uh, mult mai mult decât cooperarea judiciară tradițională. Trebuie, bineînțeles, să se respecte drepturile fundamentale, așa cum s-a reiterat, și aceasta este, bineînțeles, un obiectiv esențial. Noi apreciem mai cu seamă cele stipulate la articolele 6 și 5 și 6. Deci. Și cât privește mandatul de arestare european, vor exista consecințe uh, Uh, cât privește utilizarea acestui instrument în diferitele noastre state membre. Iată, noi norme ne garantează mai bine protecția drepturilor fundamentale prin uh, respectarea articolului 6 din Carta Europeană a Drepturilor Omului. Asta va permite de asemenea să se controleze principiul proporționalității măsurilor pentru a reduce utilizarea acestui instrument dacă nu este justificat. O altă recomandare este următoarea. Trebuie să existe obligația pentru statele membre să garanteze dreptul de recurs efectiv conform articolului 13 din Cartea Europeană a Drepturilor Omului, inclusiv în ce privește recunoașterea reciprocă deciziilor uh, judecătorești. Mulțumesc, Colino, domnule. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. Este evident că măsurile judiciare despre care vorbim astăzi aici sunt cât se poate de relevante în ceea ce privește ideea de a crea un spațiu juridic comun și în domeniul penal. Eficacitatea dreptului penal ține de introducerea unor instrumente care să funcționeze cu adevărat. Iată de ce punerea în aplicare rapidă joacă un rol important în ceea ce privește mandatul european de arestare. Doamna Latford spune pe bună dreptate că acest instrument trebuie folosit respectându-se criteriile proporționalității și drepturile fundamentale. Este important ca acest instrument să fie guvernat de certitudine și claritate în ceea ce privește posibilele infracțiuni. Aș dori să-l, să, să felicit pe domnul Melo pentru activitatea excelentă în ceea ce privește Ordinul European de Anchetă. Legislația trebuie să fie cât se poate declară și, fără nicio îndoială, propunerile dumnealui în ceea ce privește cooperarea polițienească sunt cruciale în uh, ceea ce privește crearea unui spațiu european. Și cred că acest raport este un pas semnificativ în acel sens. Folosirea mandatului european de arestare poate fi limitată la acele uh, domenii unde se caută um, detenția înainte de anchet, înainte de um, aducerea în instanță, iar acel mandat poate fi pus în aplicare de statul executant. În urma audierii marturilor se pot uh, lua mărturii și prin videoconferință sau teleconferință. E o abordare care, bineînțeles, va fi destul de complicată în ceea ce privește organizarea, dar ar putea să fie de un real folos în uh, ceea ce privește crearea unui mai bun spațiu judiciar în Europa. Vom vorbi despre toate acestea în martie și sper că Comisia și Consiliul vor continua pe acest făgaș. Domnul Moraes. Domnule președinte, în urmă câteva luni uh, am uh, prezentat dovezi în fața casei uh, Camerei Lorzilor în legătură cu mandatul european de arestare. Ca cetățean al Europei am aflat că, de fapt, mandatul european de arestare a fost extrem de eficient. Devenise o piatră de temelie a justiției penale transfrontaliere. Dar, așa cum știți, știu toți deputații europeni, avea nevoie de o reformare urgentă și cât se poate declară. Întrebarea este unde uh, este și echilibrul just și domnul Latford a făcut uh, o treabă foarte bună. Noi ne bucurăm să susținem acest raport pentru că pentru uh, a nu considera mandatul european de arestare ca o caricatură și ca un a modului greșit în care funcționează justiția în Europa. Noi trebuie să folosim acest instrument, uh, dar mai întâi trebuie să vedem ce merge uh, rău cu el, ce nu este bine. În orașul meu, Londra, în Regatul Unit, în cazul lui uh, Maggie Hughes, un caz pe care îl cunoaște doamna comisar și fiul său Robert, um, această persoană a suferit de pe urma unui atac. Atacatorii lui sunt acum arestați mulțumită mandatului uh, european de arestare. Ei sunt acuzați și de uh, tentativa de um, plasare de bombă um, din um, Londra uh, pe 21 iulie. Aceste uh, sunt multe persoane care sunt uh, deținute în arest preventiv foarte mult timp și uh, sunt multe probleme cu acest uh, mandat de arestare. El trebuie să fie uh, reformat, dar trebuie să stabilim un echilibru corect, să încercăm să facem o reformă obiectivă, echilibrată și să ne facem treaba uh, de deputați europeni. Să menținem un echilibru. Um, când am lucrat la mandatul european de arestare, am constatat, am făcut o constatare foarte valoroasă. Când privim uh, faptele, constatăm că am venit cu un instrument foarte eficient în uh, justiția transfrontalieră, însă Uh, în detalii uh, găsim uh, claritatea de fapt. Domnule Moraes, este o solicitare de cartonaș albastru. Îl acceptați? Aveți cuvântul. Claude, aș vrea să te rog să îți retragi cu anumite cuvinte din acest caz. Te-ai referit la domnul Hughes și la cazul Creek. Ai spus că atacatarii lui sunt um, sub acuzare în Grecia. Nu. Cei care sunt acuzați uh, de atac asupra lui sunt uh, în uh, proces în Grecia. Ei sunt nevinovați până când sunt dovediți vinovați. Se aplică presumția de nevinovăție. Eu știu că tu ești un om foarte corect. Trebuie să retragi cuvântul atacator și să spui acuzat în loc? Într-adevăr, Poate că ar fi trebuit să spun altceva. Nu știu exact ce am spus. Ar fi trebuit să îmi citesc discursul. Am spus, da, într-adevăr, că atacatorii lui sunt uh, acum în proces, mulțumită mandatului european de arestare. Dar cred că ai dreptate, n-am dat cel mai bun exemplu. Doamnă președinte, niciodată nu primesc uh, o întrebare cu cartonașul albastru, deci permiteți-mi să-i răspund colegului meu. Uh, sunt multe exemple în care mandatul european de arestare a adus oameni în fața justiției foarte repede. Dar uh, ceea ce vrei tu să sugerezi, uh, și anume că multe dintre aceste cazuri uh, sunt de fapt foarte, pornesc pe baze greșite, nu, nu voi nega. Și într-adevăr aceasta este o problemă cu mandatul european de arestare și îți respect punctul de vedere. Mulțumesc. Doamna Nicholson, un minut. Domnul Nicholson, mă Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Eu vin din Irlanda de Nord, unde avem o poziție aparte în ce privește granița cu regatul unic, unit. Acolo, la graniță, se uh, pretrec foarte multe lucruri necurate și periculoase. Și cooperarea polițienească din Europeană e foarte importantă acolo și vreau să aduc uh, un omagiu forțelor polițienești din acea regiune pentru că de multe ori au făcut lucruri care trebuiau să acopere niște lacune. Astăzi, acest instrument este unul de cele mai importante pentru a lupta împotriva infracționalității transfrontaliere. între Republica Irlanda și Regatul Unit n-ar mai exista niciun fel de posibilitate de extradare. Asta ar însemna că Irlanda de Nord ar fi o zonă practic foarte greu de acoperit din punct de vedere polițienesc și ar fi foarte greu să se acorde uh, asistență reciprocă și asta ar fi beneficiul criminalilor. Așadar, uh, în aceste condiții putem să spunem că foarte mulți uh, criminali infractori au fost predați autorităților prin această uh, cooperare și pot să spun că sprijin foarte clar acest instrument pentru că este clar că aduce rezultate cât se poate de concrete. Domnul Stir, două minute. Mulțumesc foarte mult. Eu sprijin uh, consolidarea rolului Uniunii Europene în ceea ce privește materia penală și cred că directiva referitoare la Ordinul European de Anchetă este un pas pe drumul cel bun, pentru că astfel vom putea colecta dovezi mai uh, ușor în ceea ce privește infracțiunile transfrontaliere. Aș dori de asemenea să vă spun că mandatul european de arestare este cel mai bun mecanism uh, pe care Uniunea Europeană îl are la ora actuală în materia penală. Mai e, bineînțeles, mult de îmbunătățit în ceea ce privește armonizarea și în ceea ce privește restricționarea influențelor politice în emiterea sau primirea de, um, anchet, de mandate de arestare. Totuși, mandatul european de arestare nu trebuie să îngreuneze extradarea sau nu trebuie să genereze proceduri interminabile. Cred că ar trebui să subliniem că statele membre trebuie să aplice mandatul european de arestare fără ca acesta să facă obiectul manipulării politice. De pildă, vara trecută în Croația s-a emis un mandat european de arestare care viza doi înalți funcționari ai uh, poliției secrete. Acest lucru ne-a demonstrat că încă suntem victimele vechilor structuri politice care își exercită influența și pot manipula opinia publică, punând uh, presiunea asupra sistemului public de justiție. Din cauza uh, presiunii puse de comisie, guvernul de la Zagreb a trebuit să renunțe la, mandat, uh, la mandatul european de arestare și să permită curților să decide referitor la soarta acestor uh, persoane. A fost o victorie pentru statul Croației, pentru sistemul juridic european. Chiar și scepticii trebuie să recunoască astăzi că această infracțiune ar fi rămas nepedepsită dacă Croația nu ar fi devenit membru al Uniunii. Prin urmare, aplicarea mandatului european de arestare în Croația a, început, a însemnat începutul unei noi ere în care nimeni nu este deasupra legii. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu este în sală doamna Flașicova. Daia. Eh, prin urmare, am să-i dau cuvântul. Eh, Doamna Morcunaite. Mulțumesc. Aș vrea să spun câteva eh, cuvinte despre acest mandat european de arestare. În urmă cu mai mulți ani, un anumit stat a refuzat să extradeze o persoană suspectată de crime împotriva umanității, de crime de război, invocând pro măsuri procedurale. În 91, um, la 13 ianuarie, această persoană a comis crime împotriva umanității în Lituania și această persoană nu a putea, putut fi extradată către Lituania. În raport nu se vorbește despre eventualele excepții uh, în uh, cazul în care uh, s-ar putea face extrădări în baza mandatului european de arestare pentru crime comise după 2002. E vorba de crime de război sau crime împotriva umanității pentru care, uh, um, care nu se prescriu conform dreptului internațional. Croația, noul stat membru, ar trebui să se um, angajeze și să nu aplice aceste excepții. Ar vrea să-i cer Comisarii Reding mai multe explicații, ce considerați, ce, ce părere aveți despre această perioadă de prescripție și despre uh, posibilitatea aplicării ordinei europene de arestare pentru procedurile comise după 2002? Mulțumesc. Domnul, doamna Tomasic are cuvântul. Mulțumesc. Mandatul european de arestare este un instrument foarte important în cadrul cooperării judiciare între statele membre pentru că îi scoate la iveală pe infractori care nu se mai pot ascunde în alte țări. Pentru Croația este, este foarte important, deoarece cetățenii săi au fost victimele unor persecuții sistematice din partea serviciilor secrete iugoslave și salut cu căldură această rezoluție care cere o cooperare între Comisia Europeană, statele membre și acestea pentru a spori trainingul persoanelor respective. În Croația s-a hotărât extradarea lui Perkovic către Germania, <clears throat> invocându-se anumite motive. Însă un alt tribunal nu a făcut același lucru într-un caz absolut identic. Este foarte important, deci, acest mandat european de arestare. Mulțumesc. Urmează domnul Bialan. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Europejski nakaz Mulțumesc foarte mult. Mandatul european de arestare urmărește să accelereze toate procedurile necesare care duc la prinderea și reținerea infractorilor Grație acestui instrument, durata procedurilor de extradare a suspecțiilor a fost redusă semnificativ. Statele membre trebuie să aibă garanții că acest mandat de Europa, european de arestare nu va uh, genera cazuri nemeritate de pedepsire. Totuși, mandatul uh, european de arestare duce la o anumită doză de justiție selectivă care derivă din suprafolosirea acestui instrument și nerespectarea principiului proporționalității. Iată de ce aș solicita ca acest instrument să fie mai bine folosit, mai judicios, să nu fie suminată credibilitatea. Urmează domnul Pașcă. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, spațiul uh, european uh, impune asigurarea unui spațiu comun de securitate pentru a putea fi uh, puși sub acuzare criminalii transfrontalieri. Crearea mandatului european de arestare din 2002 impune recunoașterea procedurilor pe baza încrederii reciproce. S-au uh, semnalat mai multe neajunsuri ale sistemului, de aceea Comisia trebuie să pregătească o serie de măsuri legislative menite să elimine aceste neajunsuri. În afară de concluziile propriului raport, Comisia trebuie să facă și o analiză pentru a vedea ce mandate nu sunt puse în aplicare, pentru a vedea unde nu funcționează bine sistemul. Mulțumesc! Mulțumesc, îi voi da acum cuvântul domnei Reding, domnului comisar. Doamnă președinte, permiteți-mi să reamintesc onorabilor membri ai Parlamentului că există niște reguli specifice în domeniul JAI. Ele sunt diferite de regulile și normele din alte domenii și politici. De exemplu, conform uh, tratatului de la Lisabona, statele membre pot să facă niște propuneri fără comisie. Acesta este cazul pentru mandatul, uh, pentru Ordinul European de Anchetă și, <clears throat> din fericire, Parlamentul a putut să intervină prin codecizie și să reechilibreze propunerea în ce privește drepturile. Apoi, înainte de Lisabona, statele membre puteau să propună să propuneri fără comisie, fără parlament și fără niciun fel de control în general. Din fericire, această perioadă s-a încheiat, se încheie pe 1 decembrie și nu vom mai exista excepții, așadar. În ce privește ordinul european de anchetă, vreau să subliniez că de această dată directiva aceasta se implementează și se aplică nu se va aplica și nu așa cum se întâmplă cu ordinul privitor la dovezi, care a fost implementat numai de două state membri. Ne dorim o implementare monitorizată de comisie. Comisia nu va ezita să lanseze proceduri de încălcare și să aplice procedurile și regulile în materie. La fel și pentru mandatul european de arestare, deoarece începând cu 1 decembrie, Perioada de tranziție cu tratul de la Lisabona se încheie. Din acel moment încolo, Comisia va putea de asemenea să aplice procedurile de încălcare pentru țările care nu aplică mandatul european de arestare. Ne dorim o implementare de plină și astfel mandatul european de supraveghere poate fi aplicat pentru a reduce perioada de arest preventiv deci e nevoie să avem toate instrumentele și ele să funcționeze armonios. Vreau să subliniez încă o dată Activitatea pe care noi am desfășurat-o de-a lungul mai multor ani în acest sens, mă refer la drepturile legate de un proces just și echitabil. Directive prezentate așadar de comisie pe baza tratatului de la Lisabona pentru a pune în echilibru securitatea pe de o parte și sigur, uh, protecția drepturilor indivizilor pe de altă parte. Există în această directivă elemente specifice care consolidează aplicarea mandatului de arest, de exemplu dreptul la interpretare și traducere, dreptul la informarea privitor la drepturi, dreptul la acces la un avocat, un reprezentant legal, atât în uh, statul de origine, cât și în statul de destinație a mandatului. Iată, e vorba de drepturi care astăzi sunt în discuție, sunt adoptate, apoi prezumția de nevinovăție, drepturi procedurale pentru persoane vulnerabile și pentru copii. Toate aceste lucruri sunt foarte importante și, într-adevăr, avem acest echilibru care, din păcate, lipsea din vechile instrumente Parlamentul are posibilitatea să le implementeze și îmi pare rău că totuși anumite state membre nu își dau concursul la aceste lucruri legate de un proces just și echitabil, asta nu este o veste bună pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Urmează domnul raportor Melo. Două minute. Signora, signora Presidente, tu que Doamnă președinte, această directivă va permite o mai bună justiție, mai multă justiție, pentru că asigură respectarea drepturilor omului și respectarea principiului proporționalității. Forțele polițienești europene trebuie să ancheteze infracțiunile. Iată de unde a apărut nevoia pentru un asemenea instrument. E de asemenea adevărat că Marea Britanie, tocmai ca și Franța, Portugalia și celelalte state membre ale Uniunii Europene, va trebui să aplice acest instrument, dar, având în vedere că ne aflăm într-un spațiu comun, trebuie, înainte de toate, să ne asigurăm că infractorul este anchetat este judecat în cadrul unui proces echitabil, după care, dacă este condamnat, este pedepsit, iar în caz contrar este achitat. Uniunea Europeană este un spațiu al libertății. Zi de zi consemnăm acea libertate în această instituție, consimțim aceste libertăți prin aceste instrumente care permit respectarea drepturilor fundamentale într-un stat de drept uh, și pentru acele persoane care sunt suspectate, sunt uh, în curs de anchetă. Un lucru e clar, și anume, atunci când uh, Schengen va intra în vigoare, va fi mai ușor pentru oameni să călătorească și va fi de asemenea mai ușor pentru oameni să comită infracțiuni și să se deplaseze, iar dacă tribunalele nu pot ține pasul, poliția nu poate face față acestor infractori mobili, atunci ne vom confrunta cu un spațiu al libertății eșuat, pentru că nu a făcut tot ce putea în spațiul justiției. Încă o dată, doamna comisar, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Latford. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu aproape toată lumea care a luat cuvântul în această dezbatere și vreau să le mulțumesc foarte mult pentru participare. Vreau să subliniez observațiile foarte puternice ale domnului uh, Nichols în legătură cu uh, situația Irlandei. Sunt de acord uh, chiar și cu precizia domnului Batten în legătură cu cuvântul presupus. Dar uh, nu, domnul Batten nu va fi uh, surprins de faptul că opiniile mele sunt uh, diametral opuse dumnealui. Și mă bucur că în dezbaterea Nick din Nigel din Regatul Unit, șeful partidului meu a șters pe jos cu șeful partidului dumnealui. Două chestiuni pe care nu le-am precizat în observațiile introductive, pentru a sublinia importanța pe care o um, acordăm abordării problemei uh, arestului preventiv um, foarte lung. Lucrul care um, subminează încrederea reciprocă. Facem apel la Comisie pentru a eh, se exploreze metodele prin care să îmbunătățească standardele de detenție și să îmbunătățească propuneri legislative în legătură cu arestul eh, dinaintea proceselor, arestul preventiv. Avem eh, trebuie să acordăm uh, susținere avocaților apărării care acționează în acest domeniu. Sunt de acord cu vicepreședintele Reding în legătură cu uh, directivele privind drepturile procedurale. Uh, eu am fost raportoare pentru foaia de parcurs pregătită acum câțiva ani. Eu vreau ca Regatul Unit să um, implementeze Ordinul European de Surveghere. Vreau să mă bucur că Um, s-a implementat mandatul european de arestare și că a făcut acest lucru și cu două treimi din măsurile post-Lisabona. Tocmai de aceea raportul meu uh, cere uh, implementarea eficientă și la timp a întregului pachet de instrumente europene din acest domeniu, măsuri procedurale, mandatul european de închetă și uh, alte instrumente. Eu cred că implementarea lor este necesară, doamnă vicepreședinte, dar am fost oarecum uh, dezamăgită de faptul că vicepreședintele Reding nu ne-a dat un răspuns proactiv. Uh, a spus că orice redeschidere a discuțiilor pe tema mandatului european de răsare ar fi prematură. Nu sunt de acord cu această propunere. Cred că um, revizuirea uh, mandatului trebuie să um, se facă cu eforturi mai mari și uh, sper să avem mai multe discuții cu domnul comisar în um, cadrul unei strânse cooperări între par Parlament și Comisie. Ați văzut ce pondere are opinia unită a Parlamentului European și nu acceptăm să fim ignorați. Ați primit uh, un cartonaș albastru, l-acceptați? Domnul Batten. Mulțumesc. Uh, seara, tu ai vorbit despre uh, durata prea lungă de arest uh, preventiv. E adevărat, trebuie să evităm acest lucru, dar ești de acord cu mine că unul dintre motivele pentru care acest lucru se întâmplă este că um, persoanele care sunt extradate, că atunci când persoanele sunt extradate către Regatul Unit, poliția trebuie să pregătească cazul înainte de a putea extrada pe cineva, în timp ce pe continent, în Europa, um, judecătorii care închetează cazul îi pot deține pe oameni în timp ce uh, procesează ancheta. Asta înseamnă că oamenii sunt de deținuți pentru luni întregi, uneori ani. Ești de acord cu mine că poliția europeană trebuie să aibă cazurile pregătite înainte de a cere ca cineva să fie predat? Da, într-adevăr sunt într totul de acord cu tine. Uh, formularea uh, textului mandatului european de arestare spune că arestul um, preventiv se impune în cazurile de anchete penale, nu în cazul anchetelor. Tocmai de aceea Ordinul European de Anchetă va fi atât de important. Dacă umplem această lacună, o să ușurăm și situația mandatului european de arestare. Tocmai de aceea procesul trebuie să fie pus la punct înainte de extradare. E foarte important ca tribunalele din diferite state membre se poată consulta în privința anchetelor. Statele membre au sisteme diferite, uh, justiția penală nu este uniformizată în um, statele membre ale Uniunii Europene. Tocmai de aceea trebuie să existe recunoaștere reciprocă. Însă acest lucru este important pentru că arestul preventiv înainte de proces, în termen prea lung, um, în perioadă prea lungă, subminează încrederea reciprocă. Și um, Există uh, multe cazuri înfiorătoare în, cal, în care tribunalele uh, britanice ar fi trebuit să refuze extrăderea. Oricum, acest mandat trebuie să fie folosit pentru punerea sub acuzare și nu pentru uh, anchete, în scopuri de anchetă. Mulțumesc că am încheiat această dezbatere comună. Uh, mâine la orele 12 va avea loc votul.